că ați acceptat invitația noastră de a ne vorbi despre conferința de la Paris privind schimbările climatice. Vă spun bun venit în Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, pe 12 decembrie anul trecut la Paris, a fost făcut un pas istoric. Pentru prima dată toate statele de pe planetă s-au angajat să își asume lupta împotriva schimbărilor climatice. 195 de state au căzut de acord asupra unor obiective ambițioase privind stoparea schimbărilor climatice și cu această ocazie doresc să mulțumesc în numele Parlamentului European tuturor celor care timp de mulți ani au acționat pentru succesul acestei conferințe de la Paris. Doresc să-i mulțumesc domnului comisar Caniete, președinției eh, luxemburgheze, dar și întregii echipe de negociatori ale Uniunii Europene. Dar în mod special dumneavoastră, domnule ministru de externe Laurent Fabius, ați avut un aport substanțial la reușita acestei întâlniri la nivel înalt. Ați dovedit uh, abilitate diplomatică în a aduce la un numitor comun pozițiile altfel foarte diferite ale statelor privind uh, protecția mediului înconjurător. Și eu cred că și Uniunea Europeană trebuie să joace un rol însemnat, pentru că statele acum sunt obligate să-și îndeplinească obligațiile asumate. Și înainte de toate, cred că în Parlamentul European este clar că noi dorim să ne respectăm angajamentele față de țările în curs de dezvoltare. Succesul de la Paris demonstrează că atunci când suntem uniți putem obține foarte mult. Tocmai de aceea, pentru noi, domnule ministru de externe, este o onoare că vă aflați astăzi în mijlocul nostru. Dragă Laurent Fabius, încă o dată bun venit, aveți cuvântul. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule comisar caete doamnelor și domnilor europarlamentari, dragi prieteni, mai întâi aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte Schulz, pentru că m-ați invitat în calitate de președinte al COP21 pentru a vă prezenta marile linii ale acordului care a fost adoptat pe data de 12 decembrie 2015 la Paris și să vă vorbesc deoarece cred că asta vă va interesa, despre ce se va întâmpla în următoarele etape. Anul 2015 a fost unul dificil peste tot în întreaga lume și mai ales în Europa și în acest context conferința de la Paris privitoare la climă a constituit uh, o speranță și a permis uh, să se adune toate națiunile demonstrând conferința de la Paris că diplomația și uh, multilateralismul în anumite condiții pot ajunge la rezultate importante. De altfel, în octombrie anul trecut am avut ocazia să uh, mă prezint în fața comisiilor ENVI și afaceri externe ale Parlamentului European și să expun ce ar fi fost un acord de calitate la Paris. Însă, încă nu cunoșteam la acea dată rezultatele. Însă, prin cele 29 de articole uh, cuprinse în, articolul, în acordul de la Paris și 140 de puncte Uh, ale deciziei însoțitoare, aceste criterii ale unui bun acord au fost îndeplinite. Am obținut un acord cu caracter universal care se bazează pe contribuțiile naționale ale 187 de state. Acordul este recunoscut ca fiind unul ambițios, include pe termen lung limitarea încălzirii climatice la 2 grade, Celsius și angajamentul de a se uh, urma eforturile pentru a atinge un grad și jumătate și neutralitatea de emisii de carbon în a doua jumătate a secolului. E un acord dinamic, un mecanism de revizuire odată la 5 ani a angajamentelor, este cuprins în el, ceea ce e foarte important, cu o primă întâlnire în 2023, o primă revizuire, însă și un bilanț al eforturilor până în 2018, ceea ce va permite o discuție pentru a îmbunătăți nivelul angajamentelor. În ce privește ce va urma după asumarea angajamentelor, un cadru comun de transparență a fost definit cu ceea ce se numește flexibilitate în funcție de capacitatea fiecărui stat. Acordul, din punct de vedere juridic, este obligatoriu atât cât a putut fi, ținând cont de constrângerile politice ale mai multor state și, în fine, acordul, în general, este recunoscut ca fiind unul just, noțiunea de diferențiere apărând în toate articolele și solidaritatea țărilor bogate va interveni față de țările cele mai vulnerabile, cu mai ales uh, angajamentul de a respecta și apoi de a depăși obiectivul de 100 de miliarde de dolari pe an pentru țările vulnerabile și de a fixa un nou obiectiv în cifre înaintea lui 2025. Spunând acestea, fac un rezumat al, ale principalelor dispoziții ale uh, acordului. Uh, acest rezultat în care nu credeau mulți înaintea întâlnirii COP um, se datorează foarte mult europenilor, după cum ați și spus domnule președinte Schulz, mai ales nivelul de ambiție al acordului se datorează uh, europenilor și salut, mai ales angajamentul manifestat în cadrul raportului domnului Parnio aici de față, care se intitulează spre un nou acord internațional privitor la climă la Paris, raport adoptat în octombrie 2015 la Parlament înaintea conferinței. Și vreau să salut de asemenea foarte prietenos angajamentul hotărât al domnului comisar Caniete. Am petrecut cu el nopți albe să pregătim compromisul și al președinției luxemburgheze și doamna ministră Carol Dijbum, care ne-a ajutat foarte mult și vreau să-i mulțumesc aici, sigur, prin intermediul dumneavoastră și să mulțumesc fiecărui, fiecărui stat membru care a permis acest succes. Dincolo de această conferință, COP21 a permis să se asocieze cauzei uh, climatice pentru prima oară la această scară un alt actor important neguvernamental. E vorba de mai mult de 5.000 de orașe și regiuni și întreprinderi, investitori și ONG-uri din 180 de țări care cu această ocazie și-au asumat angajamente. Deci avem sfera de stat și avem sfera organismelor uh, care nu sunt de stat, nu sunt statale. Mai multe ambi- uh, angajamente ambițioase cu impact măsurabil înainte lui 2020 au fost lansate la conferință. În total, cred că o dinamică uh, care va schimba lucrurile a fost declanșată. E o dinamică irreversibilă, vom renunța la carbon, Adesea se utilizează, nu întotdeauna pe drept, cuvântul istoric, dar cred că de data asta cuvântul istoric poate fi utilizat și în lupta indispensabilă contra dereglementărilor climatice va exista o epocă înainte de Paris și una după Paris. Însă, doamnelor și domnilor, sigur că mai sunt multe de făcut ca să clarificăm și ca, ca să și aplicăm în practică acordul ăsta istoric. În rezumat, 2015 a fost anul negocierilor și al deciziilor, dar 2016 trebuie să fie, ce aș spune eu, anul celor patru P. Asta în franceză, dar ce vreau să spun prin asta? Primul P, procesul de semnare și de ratificare pe 22 aprilie, la New York, în cadrul ONU, va avea loc deschiderea acordului pentru a fi semnat. Știți, sigur că trebuie cel puțin 55 de state care să reprezintă 55% din emisiile de gaz cu efect de seră, care să fie ratificat acordul pentru că acesta să poată intra în vigoare. Și sigur că trebuie ca maximum de lideri europeni și mondial să fie de față la New York în 22 aprilie. Uniunea Europeană a fost una din primele care și-au publicat contribuția națională în martie 2015 și trebuie să continue, cred eu, să dea exemplu semnând acordul de la Paris încă pe 22 aprilie și apoi ratificându-l cât mai rapid posibil. Ăsta ar fi primul P. În al doilea P. Precizările privitoare atât la acordul de la Paris, cât și la decizia uh, care este cuprinsă în acesta. În decembrie au fost uh, stabilite principii și obiective. Acum e vorba să ne punem de acord în legătură cu cum să le aplicăm. În mai, la Bonn, uh, va exista o primă reuniune a grupului care va pregăti deciziile de punere în aplicare și mai ales veți înțelege că trebuie să ajungem la o definiție comună și precisă a finanțării pentru climă. Trebuie să determinăm modalitățile exacte ale revizuirii odată la 5 ani a angajamentelor naționale și să stabilim reguli pentru transparență în uh, urmarea, ca urmare a angajamentelor. Și sigur, eu voi fi uh, de față acestor, la aceste reuniuni. Cel de-al treilea P, perioada pre-2020. Dincolo de, la până, de punerea în aplicarea acordului, care, vă spun, se prevede că va intra în, în vigoare în 2020, va trebui să vedem ce facem înaintea lui 2020. Asta se numește planul de acțiune Lima-Paris cuprinzând atât inițiativele statelor cât și ale actorilor neguvernamentali. Dar ce vreau să spun cu asta? De exemplu, alianța internațională lansată de primul ministru indian, care regrupează toate țările de la tropicul Cancerului până la tropicul Capricornului. Mă gândesc la misiunea inovare, public, privat, parteneriat lansat cu președintele Obama și Bill Gates și alți investitori pentru dezvoltarea unor tehnologii curate. Mă gândesc și sigur, Franța a colaborat la asta. Vă gândesc la generalizarea sistemelor de alertă rapidă uh, în caz de catastrofă și sistemele de asigurare climatică uh, la care a lucrat foarte mult Germania. Mă gândesc și la protecția uh, pădurilor tropicale și aș vrea să insist asupra angajamentelor financiare în favoarea energiilor regenerabile în Africa, ce vor trebui și onorate rapid și complet. Și mai ales cu toate aceste proiecte și și altele, va trebui să vedem și progres, un progres semnificativ încă din 2016. Și ultimul P, pregătirea lui COP22, care va avea loc la Marrakesh la sfârșitul lui 2016 și vom lucra împreună cu prietenii noștri marocani în același spirit ca și cum peruvienii au lucrat cu noi ca să pregătim COP21, ca de data asta să obținem un succes la Marrakesh în noiembrie. Deci Vom colabora cu prietenii marocani și cu o serie întreagă de responsabili internaționali, cu multe reuniuni informale și formale, conform metodei care a avut succes la Paris. Și cu aceste patru serii de acțiuni, acești patru P, uh, vom face progrese și într-un sector important care nu apărea în acordul de la Paris și pentru, dar pentru care e indispensabil să acționăm. E vorba de mai ales de transportul aerian, transportul maritim apoi și un acord de principiu care a fost găsit de părțile de la protocolul din Montreal ca să pregătim în 2016 un amendament ca să eliminăm gazele refrigerante care emit gaze cu efect de seră și aici decizii rapide vor trebui luate și în cursul acestor negocieri pe care le-am citat eu aici, însă succesul de la Paris și urgența acestor acțiuni indispensabile probabil că ne vor permite să obținem rezultate și în domeniile importante pe care le-am menționat. Doamnelor și domnilor, în contextul acesta promițător deschis prin acordul la Paris, eu sunt convins și sper că Uniunea Europeană își va continua angajamentul în slujba uh, salvării planetei noastre. Aici sunt mai multe inițiative care cred eu că sunt foarte necesare. În primul rând, ratificarea de către Uniunea Europeană a amendamentului de la Doha privitor la angajamentele pentru cea a doua perioadă a protocolului de la Kyoto. Avem doar câteva țări care lipsesc de la apel, dar trebuie să fie prezente și ele. O a doua inițiativă în legătură cu punerea în aplicare de către Uniunea Europeană a angajamentelor luate la Paris pentru 2030 în ce privește atenuarea. Mai multe negocieri ne așteaptă, mai ales reforma pieței carbon ETS și partajarea eforturilor în sectoarele care nu țin de ETS. Mă gândesc la clădiri, transporturi și agricultură mai ales. Ar fi excelent dacă Parlamentul ar putea să facă progrese în procesul său de luare de decizie, mai ales pentru prima lectură a revizuirii directivei EDES. De asemenea, proiectul Uniunii Europene a Energiei e necesar pentru a realiza tranziția energetică în Europa, insistându-se asupra noilor locuri de muncă ce pot apărea, pentru că și insist aici tranziția ecologică nu e doar o constrângere, ci e și o oportunitate și încă una majoră. Vor fi puse pe masa de lucru a Comisiei numeroase texte în 2016 și mă gândesc mai ales la consolidarea angajamentelor în ce privește dezvoltarea energiilor regenerabile sau eficiența energetică și aici contez pe Parlamentul European ca să ne ajute să facem progrese rapide și în fine va trebui să lucrăm mai mult în favoarea dezvoltării durabile în Europa și cu partenerii noștri din Sud, Uniunea Europeană, care deja este primul donator și creditor în domeniul climatului, va trebui să-și amplifice ajutorul față de aceste țări, dacă e posibil, pe plan financiar, tehnologic și nu numai. Și în rezumat și în total, domnule președinte, doamnelor și domnilor, președintele la Paris, deci incontestabil reprezintă un succes în lupta împotriva de reglementări climatice, chiar dacă nu constituie sigur un punct final. Acțiunea va trebui de să uh, continue și Uniunea Europeană va asuma o răspund, va asuma o răspundere majoră. Și uh, pe viitor, Parlamentul dumneavoastră va juca un rol foarte important Uh, în calitate de vector al ambiției europene. Și, domnule președinte, câteva cuvinte pentru a sublinia un punct care nu este adesea amintit, dar eu cred că este esențial, și anume că acordul de la Paris nu privește doar clima în sens strict al termenului, ci în general mediul, biodiversitatea, sănătatea publică, securitatea alimentară, și, în general, dezvoltarea în întregimea sa. Însă este, și insist, este și un acord pentru securitate și pentru pace. Pentru că Haideți să fim atenți asupra acestui punct, că uh, avem o penurie de apă, de hrană, risc de imigrație masivă, de imigrație masivă a populațiilor ca urmare a încălzirii climatice, amenințări de conflicte pentru resursele fosile, de reglementare climatică necontrolată. Până la urmă ar conduce la apariția unor conflicte generalizate după cum dumneavoastră ați făcut-o la Paris, refuzând această derivă și orientând lumea spre energiile regenerabile și fără emisii de carbon, acordul din 12 decembrie la care ați contribuit din plin, este deci o operă de pace pentru generații actuale și viitoare. Sigur că acum trăim într-o lume caotică, periculoasă și nesigură, dar această contribuție la securitatea internațională este o componentă majoră a acordului de la Paris, în care Europa își Uh, și-a jucat și își va juca și pe viitor rolul de plin. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Acum, în numele grupului PPE, are acum cuvântul domnul Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, și eu aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc ministrului de externe al Franței, Laurent Fabie. Capacitatea dumneavoastră de negociere a fost un element cheie care a dus până la urmă la un acord de succes la Paris. Ați făcut uh, treaba excelentă și v-ați uh, angajat cu toată greutatea dumneavoastră politică în acest demers. De asemenea, se cuvin mulțumiri și domnului comisar Calniete și mă bucur că uh, și din cadrul colegilor noștri, chiar și colegul nostru Bac iCode, n-a putut decât să îi mulțumească domnului Calniet în luna decembrie pentru acest lucru. Eu cred că comisarul nostru a făcut uh, treabă bună și înainte și după Paris. Și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule ministru, acest acord are importanță nu doar pentru protecția climei, ci arată că Uh, e nevoie de ceva stabilitate în aceste vremuri grele în care trăim în 2016. Dumneavoastră ați reușit să aduceți la aceeași masă și la un acord uh, între țări care parțial însă se războiesc. Este important ca 191 de state să fi căzut de acord cu privire la modul de combatere a schimbărilor climatice și de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Sunt însă ceva sceptic în ceea ce privește acest obiectiv de 1,5 grade, pentru că dacă suntem sinceri, cu obligațiile pe care și le-au asumat la Paris diferitele state semnatare, nu există uh, suficiente obligații pentru a ajunge la uh, limitarea la 2 grade. Și eu cred că ar trebui mai întâi să facem acest lucru înainte să vorbim de o limitare suplimentară. Și ați mai spus că în ceea ce privește traficul naval uh, mai sunt multe de făcut. Europa și-ar fi dorit uh, ca de la Paris deja să există o reglementare clară pentru a da un uh, mandat către ICAO Consider că este important uh, afirmația mea voastră cum că și în aceste sectoare trebuie făcut ceva și v-aș ruga personal ca și la nivelul guvernului dumneavoastră, precum trebuie să facem și noi în țările pe care le cunoaștem mai bine, să le trageți așadar atenția că există o legislație în Europa și dacă uh, Asociația Internațională pentru uh, Trafic Naval Civil, ICAO, nu este în măsură să intervină pentru o stabilizare a emisiilor de dioxid de carbon și la fel și în domeniul aviatic, atunci ar trebui noi să aplicăm legislația noastră. <clears throat> Nu se poate ca toate celelalte sectoare economice să pună în aplicare obiective foarte ambițioase Tocmai astăzi am avut o convorbire cu reprezentanții ai industriei siderurgice de la noi, iar alte sectoare să nu participe deloc. Eu cred că aici trebuie o repartizare echitabilă. În acest sens, cred că trebuie să facem totul pentru o aplicare comună, însă mai uh, sunt multe de făcut în acest sens. Mulțumesc, domnule Lize din partea socialiștilor și democraților. Acum cuvântul doamna Van Bremt. Fabius. Domnule Fabius, bun venit în Parlament. Înainte de toate, nu sunt originală, dar dați-mi voie să vă felicit în numele întregului grup politic pentru activitatea excelentă pe care ați desfășurat-o în perioada președinției franceze și uh, modul în care ați acționat mi s-a părut uh, extraordinar. Mulțumesc foarte mult, dar vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, pentru că și comisia și-a asumat un rol important, uh, ați avut ambiții foarte înalte, ați încercat să mediați între diversele uh, grupuri și puncte de vedere și ați susținut președinția franceză și cred că și această combinație a eforturilor a dus la reușita evenimentului. Deci nici nu putem găsi cuvinte pentru cât de importanți au, importante au fost rezultatele, pentru că iată toate statele din lume, inclusiv țările în curs de dezvoltare, economiile emergente s-au angajat să ia măsurile necesare pentru a combate schimbările climatice. Din acest punct de vedere, Parisul este primul acord universal, ceea ce este de importanță crucială pentru viitor. Iar uh, dumneavoastră Ați spus deja că anul 2015 uh, uh, risca să devină un an teribil, problemele din Orientul Mijlociu, Ucraina, alte crize, evenimentele de la Paris. Uh, bun, din acest punct de vedere, uh, poate am fost divizați și Europa a fost divizată, dar uh, conferința pe probleme de mediu a fost o reușită, iar orașul luminilor a devenit și orașul speranței, ceea ce este foarte încurajator. Dar nu tot ce s-a întâmplat acolo a fost un succes trebuie să ne gândim la problemele legate de traficul aerian și traficul naval. Știm că aici există um, nevoie de limitare a emisiilor de nexe și aici și uh, Coreea de Sud și Germania trebuie să se implice pentru că altfel uh, emisiile de NOx se vor crește cu 270%. Nu putem să, să acceptăm această creștere. Deci invitația mea către dumneavoastră este să încercați să găsiți soluții. Cum veți acționa în anii următori pentru că aceste două sectoare foarte importante să devină pe viitor și ele implicate în demersurile de stoparea emisiilor. Da, și uh, eu cred uh, uh, că uh, acordurile sunt foarte importante. Poate că aici avem o părere diferită față de colegii de la PPE, pentru că nu putem până la urmă să um, ne mulțumim doar cu acordul care se află pe hârtie, fără să um, existe și un succes al implementării. Și din acest punct de vedere, Comisia trebuie să-și uh, stabilească obiective mai ambițioase decât le-am avut. Avem obiective pentru 2030 și 2050, dar uh, luăm uh, marja de jos a acestor obiective atunci când se fac uh, calcule în ce privește uh, reducerea uh, emisiilor nocive și cred că trebuie să fim mai ambițios pentru că până în 2050 95% din emisii să poată fi reduse. Pentru că noi nu vom putea să privim lumea în ochi dacă nu ne asumăm propriile responsabilități și din acest punct de vedere sper din partea Comisiei să văd progrese pentru ca și revizuirea uh, legislației actuale să fie uh, devansată. Iar uh, dați-mi voi în final să spun că domnule Fabius Vă suntem foarte recunoscători pentru activitatea pe care ați desfășurat-o. După cum spuneam, însă în fața noastră se află încă multă muncă. Dumneavoastră nu ați fost doar președintele uh, conferinței COP21, dar sunteți și ministrul de externe al unui stat membru foarte important. Deci dumneavoastră aveți uh, obligația morală alături de noi să vă asumați toate responsabilitățile care decurg din această decizie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Van Bremt. Din partea conservatorilor europeni are cuvântul domnul Duncan. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. A fost un uh, rezultat pe cinste, un rezultat extraordinar la Paris. Și am senzația că după aceea ne-am cam uh, plecat pe o ureche și după aceea mulți și-au încercat să-și dea seama uh, la ce au convenit uh, până la urmă în seara precedentă, pentru că unele acorduri sunt chiar extraordinare. Și, și după ce s-au trimis tuiturile și toate uh, urările necesare, am ajuns la concluzia că acest acord este într-adevăr îndrăzneț, reprezentând acea ambiție de 1,5% de care vorbeați. Și am auzit păreri pro și contra, dar uh, oricare ar fi direcția în care ne îndreptăm, nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul sunt uh, conștient că este vorba doar de o șansă de 75% în a atinge obiectivele noastre pentru 2050 și această ambiție trebuie reevaluată și sper că domnul Calniete uh, își va regăsi ambiția cu care s-a întors de la Paris. Noi trebuie să uh, regăsim dorința de a face față acestor provocări și pe viitor. Mulțumesc, domnule Duncan. Din partea liberalilor are acum cuvântul domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș începe prin a-i mulțumi domnului ministru Fabius pentru rolul super pe care l-a jucat în negocierile acestui acord la Paris. Este un acord cu adevărat istoric, care a dat un semnal foarte clar în sensul că lumea se îndreaptă în mod irreversibil către o economie cu emisii scăzute de carbon. Și sunt de acord cu toți cei care au spus că uh, Paris a fost un acord pe hârtie, dar să nu subestimăm valoarea acestuia. Am avut nevoie de această hârtie pentru a putea demara acțiuni în teren. Și vorbind de acțiuni, ca și Peter Lize, aș dori să subliniez faptul că trebuie să facem mai mult decât am căzut de acord la Paris nu doar pentru a rămâne sub încălzirea de 2 grade, ci și mai important pentru a ne apropia de 1,5. Și tot despre măsuri vorbind, m-aș concentra pe cele la nivelul Uniunii Europene. Există politici europene, dar sunt oare suficiente pentru a face față acordului de la Paris? Ce se întâmplă cu de localizarea carbonului. Asta pleacă de la premisa că restul lumii nu face ceea ce facem noi, ceea ce se va schimba acum. Ce vom face acum cu delocalizarea carbonului? Ce se întâmplă cu obiectivele din 2020, 2030, 2050, dat fiind de această valoare de referință de 1,5? Și aștept cu interes comentariile ministrului Fabius Uh, să aflăm dacă crede că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai ambițioasă. Și nu în ultimul rând aș dori să vorbesc despre competitivitate, pentru că acordul de la Paris a arătat în mod clar că economia cu emisii scăzute de carbon va fi mai competitivă, deci cât una cu emisii ridicate și este un moment istoric la bursa din Amsterdam, o companie care este lider în durabilitate a devenit pentru prima dată în istorie mai valoroasă decât una din companiile care nu este privită ca un astfel de lider, fiind vorba de Royal Dutch Shell și este uh, cred că un moment istoric care nu este o coincidență. Și vorbind despre competitivitate, mă îngrijorează totuși un lucru, domnule ministru Fabius, pentru că Europa nu își îndeplinește nevoile investiționale în tehnologii curate. Și de aceea întrebarea mea, credeți că pentru a proteja competitivitatea europeană ar trebui să fim mai ambițioși, să facem mai multe eforturi spre o economie cu emisii scăzute de carbon? Mulțumesc, domnule Gerbrand, iar acum doamna Miner, cuvântul pentru GUE. Minister Fabius. Mulțumesc, domnule ministru. Fabius. N-am avut ocazia încă să vă felicit pentru rezultatul conferinței de la Paris de luna trecută. Vă mulțumesc că sunteți aici la Strasbourg. Vreau să vă felicit cu această ocazie. Fără îndoială cunoașteți uh, textul unui cântec care spune că putem face acum ce e posibil, dar uh, mai rămân multe pentru viitor. Cred că spunea Billy Holiday. Dar, în fine, Europa trebuie să facă dovadă, să dea dovadă de mai multă ambiție și să dea deoparte energiile fosile și să treacă la utilizarea energiilor durabile și alternative. Trebuie să, fim, să facem mai multe economii în materie de energie, izolarea locuințelor ar fi o bună, un bun pas de început deci aici avem mult, multe de făcut. Uh, ce se întâmplă cu prețul petrolului este o ocazie pentru noi. Însă, sigur că nu știu dacă eforturile acestea vor uh, proveni din partea președinției țărilor de jos. Eu am întrebat uh, secretarul de stat ce trebuie făcut ca să, ca să aplicăm acordul în Olanda și n-am primit niciun răspuns. Uh, astăzi prim-ministru Mark Rutte a spus că dorește dezvoltarea piețelor interne. Trebuie să profităm de evoluțiile tehnologice, însă nu știu dacă putem conta pe actualul guvern uh, neerlandez. Trebuie ca Europa să utilizeze 100% energii durabile. Uh, președinția noastră va avea loc înaintea conferinței de la Marrakesh. Eu aș lansa un apel uh, ca să puteți să încercați să faceți imposibilul, pentru că 2016 este anul negocierilor și deciziilor uh, după 2015. Acum în 2016 trebuie să acționăm. Diplomația noastră rămâne și trebuie să rămână activă și sper că președinția neerlandeză și Europa vă vor susține ca să și concretizăm acest program ambițios. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Miner. Din partea verzilor are cuvântul domnul Jadot. Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. De fapt, ar fi trebuit să fiți prezenți în calitate de invitați, pentru că uh, uh, de fapt, subiectul este foarte important și trebuie să existe o dezbatere la nivelul întregului Parlament. Toată lumea va felicita și pe drept. A felicitat echipa dumneavoastră pe dumneavoastră pentru activitatea foarte bună desfășurată și sper că uh, veți transmite uh, președinției următoare uh, modul acesta bun de a lucra, pentru că ați adoptat o foarte bună președinție a COP. Chiar dacă eh, uneori la început ați fost ezitant când eh, Franța s-a gândit să-și propună candidatura, acum ați demonstrat și ați trăit unul din momentele cele mai importante ale carierei dumneavoastră. COP21 și obiectivele de eh, reducere a noxelor și de uh, renunțare treptată la uh, energia fosilă demonstrează modul în care pot fi construite modalitățile de a găsi o rezolvare și uh, trebuie să uh, existe uh, până la urmă uh, și o depășire a uh, cercului vicios în care ne învârtim acum în ce privește uh, reducerea uh, gazelor cu efect de seră. În clipa de față, condițiile sunt mai favorabile decât oricând. Există energiile uh, regenerabile, energia fotovoltaică, uh, energia eoliană, uh, care sunt uh, în clipa de față în creștere și oricum și recurgerea la gaze naturale mai degrabă uh, decât la cărbune înseamnă uh, o trecere pozitivă. Trebuie să investim ca atare în uh, sursele regenerabile de energie și în Franța, până la urmă, acest fenomen trebuie să crească cu 50%. Când a fost prezentat programul uh, președinției, uh, o singură frază s-a referit la problemele climatice. Și eu mă tem că până la urmă nu vom reuși să depășim aceste cercuri vicioase între uh, state. Uh, deci, uh, din acest punct de vedere, poate nu vom reuși să ne îndeplinim obiectivele. Dumneavoastră aveți o responsabilitate, comisarul are o responsabilitate de a schimba mentalitatea la nivelul Consiliului European pentru ca până la urmă să se aplice aceste procentaje pe care ni le-am stabilit de 1,5%, de 3%. Deci trebuie până la urmă să schimbăm această piață a carbonului, să încurajăm recurgerea la resursele regenerabile de energie. În acest punct de vedere trebuie să mobilizați Consiliul. Da. Există uh, în clipa de față mai degrabă un fenomen al uh, dezinvestițiilor, de lipsă de investiții uh, și trebuie atrase și marile instituții financiare în a-și asuma investiții. Franța, din acest punct de vedere, trebuie să-și asume un rol de frunte ca să putem continua. Mulțumesc. Din partea grupului EFTD îi dau cuvântul domnului Afronte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru munca depusă la Paris, pe care cu toții am apreciat-o. Acordul, prin forța lucrurilor, este un compres, pentru că uh, la uh, masa erau 195 de țări, deci uh, trebuie să subliniem chestiunile pozitive, dar mai există și unele negative asupra cărora aș dori să mă concentrez eu. E iluzoriu să dispară cuvântul de localizare a carbonului. Ne găsim în fața unei definiții destul de ambigue, pentru că vorbește de a găsi un echilibru antropic se vorbește despre tehnologie și emisii negative, care însă nu contrabalansează pe cele negative care rămân. Ne-am creat un alibi prin tehnologii avansate, dar în scenariul acestui acord. Aceste tehnologii sunt cruciale, dar în momentul de față sunt la nivel experimental și foarte costisitoare și nu știm dacă vor funcționa peste tot. Și de aceea vă întreb în mod expres. Vrem să știm care este capacitatea reală de implementare a acestor tehnologii cu emisii negative la scară largă și care sunt măsurile care vor fi luate de guverne pentru a facilita acest proces. Un alt punct. Piața ETS este una care, din punctul nostru de vedere, nu funcționează și nu a reușit să stimuleze investițiile în noi tehnologii și a dat naștere la fraude și speculații financiare. Acordul global, așa cum uh, figurați în acordul de la Paris, se preocupă mult prea mult de aplicarea altor uh, principii care um, au avut o greutate mai mare în uh, politicile Uniunii Europene. Trebuie însă să vorbim de percepția realității ca atare, pentru că altfel acordurile vor fi puse în uh, vigoare mult prea uh, lent. Articolul 12 vorbește despre măsuri proporționale. Trebuie consultați și cetățenii și instituțiile locale pentru că și la acel nivel să se lucreze cu angajament. Să înțelegem că nu mai avem timp să ne jucăm. Mulțumesc, domnule Afronte. Din partea ENF are acum cuvântul domnul Stugăr. Mulțumesc, domnule președinte. Um, am văzut în Germania săptămâna trecută ceea ce știa toată lumea, că anume mass media este în slujba elitei politice dominante în uh, domeniul migranților, când trebuie să scriem doar lucruri pozitive. Când vorbim de climă, la fel. Asta se întâmplă cu mass media. Se vorbește de uh, migrații climatice, adică cei care fug de uh, înrăutățirea climei. E un fel de motor dublu uh, și se crede că toate acestea se vor soluționa dintr-o dată, dar nu este așa. Aceste refugi, acești refugiați climatici, uh, sigur, uh, sunt legați de schimbările climatice, dar când vedem ce s-a întâmplat la Köln și în alte orașe europene, vedem că s-a cam răcit uh, nu clima, dar entuziasmul pentru acești migranți. Mulțumesc! Acum uh, are cuvântul domnul Balțov de la neafiliați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe 15 decembrie, Parlamentul European uh, a avut o dezbatere detaliată uh, în ce privește rezultatele conferinței de la Paris. De ce trebuie să abordăm din nou acest subiect? Mm, probabil pentru ca Parlamentul să aibă ocazia să-i adreseze mulțumiri de ministrului Fabius. Da, toată lumea își exprimă uh, recunoștința, dar există o serie întreagă de, de întrebări la care nu s-a găsit răspuns. Uh, până la urmă, uh, care va fi rezultatul acestor promisiuni? Ce se va întâmpla dacă în Statele Unite va câștiga un candidat al republicanilor în 2016 în SUA? Pentru că știm că republicanii nu împărtășesc susținerea obiectivelor uh, uh, împotriva schimbării climatice pe care ni le-am asumat. Ce se întâmplă dacă nu se aplică și protocolul de la Kyoto? Uh, trebuie să ne gândim, de pildă, că Ungaria, ca stat membru al Uniunii Europene, eh, va susține eh, China, eh, care are rezerve naturale atât de mari? Sunt o serie întreagă de întrebări pe care ni le punem și nu cunoaștem răspunsurile. Mulțumesc foarte mult, stimate colegi, stimați colegi, pentru observațiile făcute. Și în încheiere îi dau cuvântul din nou domnului ministru Fabius. Vă rog, domnule ministru. Euh, domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru comentarii și întrebări. Mulțumesc celor care au luat cuvântul și celor care n-au luat cuvântul. Domnule președinte, doream să vă spun că, auzind ce am auzit, sunt gata să vin aici în fiecare zi. Pentru că, pur și simplu, ați fost foarte și prea amabil cu mine, dar acum vorbim serios și revenind la complimentele pe care le-ați adresat uh, domnului comisar Caniete și care sunt justificate și diplomației franceze, aici aș fi mai nuanțat în legătură cu diplomația franceză, dar voi reveni. Însă, uh, mai mulți dintre dumneavoastră au, s-au referit la chestiunea gradelor, un grad și jumătate, două grade, care e ambiția? Eu cred că ce e remarcabil și e recunoscut de toată lumea în acordul acesta e că, bun, sigur, ar, am fi putut să nu ajungem la un acord. Conferințele precedente, totuși, nu sunt chiar un exemplu de reușită, cum se, cum se spune în limbaj diplomatic. Însă riscul principal, sau mă rog, identificat, era să ajungem la un acord. Însă, cu o ambiție minimă. Și am vorbit de, de acest risc de mai multe ori, însă când suntem cinstiți, Sigur că putem spune că nu s-au rezolvat toate, însă totuși ajungem la un acord între 195 de țări, totuși e ceva în legătură cu un conținut care totuși este foarte ambițios. Până la urmă, ăsta este succesul de la Paris. Și aici intervine și noțiunea celor două grade Celsius, un grad și jumătate. Ați văzut că discuțiile au fost îndelungate redactarea nu e chiar aceeași pentru 2 grade și 1 grad, 5, uh, însă 2 grade deja n-a fost ceva foarte ușor de obținut. Uh, l-am înlocuit pe președintele Hollande la G20 și mi-aduc aminte că foarte greu am uh, reușit să obținem și cele 2 grade. Dar oricum există, iată, există o anumită dinamică a conferințelor internaționale care pledează în favoarea multilateralismului. Au existat intervenții foarte puternice, mai ales din partea micilor insule, mă rog, reprezentanților acestora. Sigur, două grade e foarte bine, să, dacă nu scrieți un grad și jumătate și dacă nu luați dispoziții ca să obținem un grad și jumătate, atunci spuneți implicit că noi nu o să mai existăm, au spus micile insule. e vorba doar să știm dacă putem trăi bine sau să nu trăim bine. Nu! Va, va crește nivelul apelor și insulele noastre vor dispărea. Și au fost cuvântări atât de puternice încât au convins țări care la început nu erau foarte convinse. Uh, pentru un grad și jumătate. Bă, <laughs> gesticulez poate prea mult, dar în fine, astăzi când uh, facem, uh, vedem care sunt obiectivele, totuși suntem în traiectoria celor 3 grade Celsius, trebuie să recunoaștem și prin acordul la Paris și acum prin deciziile care au fost luate acolo, că orizontul este unul îndepărtat. Trebuie să trecem de la traiectoria de 3 grade la o traiectorie de 2 grade și 1,5 grade. Și asta se face printr-o serie de acțiuni concrete și printr-un punct evocat de mai mulți dintre dumneavoastră, deci prin inovare tehnologică și prin investiții majore. Eu la început nu eram, nu știu ce mare specialist mondial în chestiunile astea, trebuie să recunosc, dar bun, sunt muncitor și am studiat mult uh, subiectul ăsta, așa cum sunt absolut convins că vor exista schimbări tehnologice majore care vor face ca ierarhia financiară a energiilor să fie foarte diferită de cum este ea astăzi. Au mai spus-o mulți aici. Deja, în anumite cazuri, energiile regenerabile sunt mult mai ieftine când uh, adunăm costurile directe și indirecte, sunt mai ieftine decât energii poluante, cum ar fi carbonul. Și uh, din ce în ce mai mult se merge spre asta. Deci, pe de o parte, ambiția este uh, Uh, universală și caracterul universal al acordului nu au fost ceva contradictoriu, ci complementar. Și asta este unul din marele succese de la Paris. Uh, și s-au referit pe bună dreptate unii aici uh, la sectorul aer aerian și maritim, sectorul transporturilor. Și aici vă spun cinstit, mai ales Uniunea Europeană, a prezentat mai multe state membre care doreau să menționăm transporturile internaționale în acord. Însă, știți care e mecanismul E un mecanism de consens și foarte rapid uh, ne-am dat seama că punctul ăsta s-a lovit de o opoziție puternică din partea mai multor țări emergente și mai multor țări din Golful Persic. Deci n-am putut ajunge la un consens aici. Dar uh, nu, asta nu înseamnă că e un obstacol pentru ca cele două organizații internaționale competente în domeniul transporturilor aeriene și maritime să ia măsuri în acest sens. Și Europa și președinția conferinței și toți cei care sunt de bunăvoință se vor mobiliza în acest an pentru a face asta. OACI are ca obiectiv ca până în 2016 să avem un acord ca să, chiar scădem emisiile aviatice după 2020 sau până în 2020, Uniunea Europeană trebuie să fie un lider aici și să-și asume angajamente. În ce privește sectorul maritim, discuțiile nu sunt chiar atât de avansate, să le recunoaștem, însă respectarea obiectivelor înscrise în acordul de la Paris implică lansarea uh, imediată a unor uh, discuții în cadrul Organizației Maritime Internaționale și cred că Uniunea Europeană trebuie să uh, încurajeze recunoașterea nivelurilor de emisii din sectorul maritim și uh, înființarea unui sistem de măsurare a emisiilor mondiale în acest uh, domeniu. Dar sigur aveți dreptate. Uh, există emisii considerabile de gaze cu efect de seră în aceste domenii și aici trebuie ca în acest an să facem progrese importante în aceste sectoare. Apoi, aveți dreptate când spuneți, uh, când vă referiți la competitivitatea între emisii reduse sau uh, mai puțin reduse. Sigur, e un element central. Nimeni nu se opune ca, pe de o parte, emisiile de gaz cu efect de seră Uh, să scadă și să, pe de altă parte, să se creeze competitivitate și locuri de muncă. Sigur, pentru asta e nevoie de transformări, măsuri de însoțire, dar și aici sunt convins că nu-i vorba doar, și nu-i vorba doar de țări ca celele noastre, dar pe plan mondial, competitivitatea merge mână în mână cu uh, reducerea emisiilor de carbon. Și aici ajungem la o chestiune evocată de domnul Jadot, cred, cu uh, lipsa investițiilor sau investiții mai reduse. Da, ați văzut deja că dincolo de investițiile publice care sunt esențiale totuși, dar în sectorul privat uh, trebuie să putem accelera investițiile private. Dar trebuie ca țările să reducă progresiv subvențiile în favoarea combustibilor fosili Vă reamintesc că principiul ăsta a fost și stabilit de Consiliul European în mai 2013. Deci să nu mai investim în combustibilii fosili și Franța a pledat pentru mai multă ambiție în ce privește creditele la export, de exemplu, pentru centralele pe bază de cărbune, dar trebuie să fie o mișcare generală și a spune hai să profităm de faptul că uh, scade prețul la petrol Știți care sunt cifrele? Se vorbește de 100 de miliarde pe care noi, țările bogate, trebuie să le plătim țărilor sărace ca să le sprijinim în schimbarea climatică. Însă, uh, vorbim de 105 miliarde de investiții în uh, energiile fosile. Deci avem de unde să luăm bani. În al doilea rând, ca să răspund tot domnului Jadot, trebuie să încurajăm actorii din sectorul privat ca să nu investească sau să, investe, să, să nu mai investească deloc în uh, sectoarele care emit uh, foarte mult uh, dioxid de carbon. Și vedem deja mișcarea asta. Primul fond suveran, unul norvegian, a dat instrucții să nu se mai investească în acest domeniu. Chiar guvernatorul Băncii Centrale a Angliei estimează că principal, următoarea bulă financiară ar putea să se producă în sectorul carbon, pentru că vom vedea că acest sector uh, va întâmpina mari dificultăți și investițiile masive care au fost în trecut nu se vor mai face în viitor. Și cred că, fiind vorba de sectorul privat, aici putem să cerem băncilor centrale și agențiilor de rating să țină de acum cont în mod sistematic de riscul climatic și să facă obligatorie publicarea amprentei de carbon. Iată, măsuri pe care le putem lua foarte bine și care ar fi și foarte utile. Dar în paralel cu această tendință, Trebuie să menținem un efort constant ca să se investească în energiile regenerabile, că nevoile sunt imense, Uniunea Europeană are instrumente, avem planul Juncker, fondurile structurale, Banca Europeană de Investiții, etc. și trebuie să le mobilizăm. Avem și un Consiliu European în luna martie și cu ocazia asta cred că și Comisia va spune ceva în legătură cu evaluarea aplicării acordului de la Paris și sunt, iată, direcții în care putem acționa. Nu vreau să mă lungesc aici. Ultimul punct. Mă voi referi iar la complimentele pe care le-ați făcut președinției. V-a spus în ce privește Uniunea Europeană și Comisia Europeană, rolul comisarului Caniete, rolul președinției luxemburgheze. Sigur, mă alătur lor. Însă, în ce privește diplomația franceză, chiar dacă prin intermediarul meu. Ea s-a roșit în obraj ascultându-vă, că știți cu toții ce modești suntem, dar de fapt mă gândeam la rolul pe care l-am jucat noi și, mă rog, subsemnatul. Până la urmă a fost doar rolul de a favoriza și, mă rog, da, traduce în mod diplomatic o aliniere a planetelor care a fost remarcabilă. Prima planetă a fost chiar planeta Terra, că 2015 a fost anul cel mai cald uh, care s-a înregistrat vreodată cu catastrofe considerabile și o conștientizare a opiniei publice. Și situația asta dezastroasă, uh, până la urmă are și o parte bună, dacă pot să spun așa, așa nume, că uh, a făcut să fie evidentă schimbarea climatică și faptul că trebuie să ajungem la un acord. Deci a favorizat o conștientizare. Deci prima planetă e chiar planeta noastră, planeta Pământ. E un element care s-a aliniat a doua planetă, ca să spun așa, și aduc un omagiu, e planeta științei, că vreau să aduc un omagiu uh, remarcabile activități a oamenilor de știință care au stabilit caracterul incontestabil al încălzirii climatice cu cifre la îndemână. Și când facem reuniuni publice, uh, vă rog, acum 10 uh, ani, să spunem, jumătate din ședință uh, ne întrebam, există sau nu schimbare climatică? Și mm, a doua parte a ședinței, dacă e cauzată sau nu de oameni. De acum, nu zic că au dispărut de, de, de tot asemenea fel de ședințe, dar au cam dispărut totuși în linii mari. Dar asta e datorită muncii oamenilor de știință. Și planeta asta a științei ne-a ajutat foarte mult. Cea de-a treia planetă care s-a aliniat a fost cea a politicii și a societății, să spunem așa. Au, au fost țări cu mare emisie de gaz cu efect de seră care au luat condiții puter, cu poziții puternice. China, primul, eh, prima țară care emite gaze de efect de seră, din motive practice, economice, sociale, a jucat un rol foarte important. Președintele Obama, care și-a luat angajamentul hotărât. Și sigur, Uniunea Europeană și alte țări, nu numai acestea. Însă, toate astea au permis să avem și o evoluție foarte însemnată și vizibilă a mediului economic, cu angajamentul localităților, regiunilor, ONG-urilor, marilor uh, culte religioase și planeta asta politico-socială este un element nou uh, în domeniul ăsta și a făcut ca, iată, conferința de la Paris să aibă loc în împrejurări uh, foarte diferite decât Copenhaga. Și apoi a patra planetă care s-a aliniat, planeta diplomației. Pentru că noi am avut o misiune, nu numai noi, toate țările și Uniunea Europeană, în primul rând, să favorizăm convergențele între toți și să le traducem într- printr-un acord internațional cu aceste 29 de articole ale sale și 140 de puncte ale sale și mm, sunt întrebat toată munca asta diplomatică Bun, poate dând dovadă de umor, eu spun că nu înțeleg uh, toate motivele acestui succes, dar prefer să, mai bine să nu le înțeleg decât să am tot felul de explicații strălucitoare, strălucitoare ca să explic un eșec. Mai bine am un uh, succes și să nu-l înțeleg. Dar, în fine, când totuși mă gândesc la tot ce am făcut, cumva am, e o muncă de sculptor, că știți că sculptorul ia un bloc de argilă, în fine, prim, ia, ia principale blocuri de argilă, principalul bloc care a fost China, a fost altul SUA, apoi Europa, India. Și bă, trebuie să le aducem împreună să le dăm o anumită formă și apoi blocurile mai mici care și ele sunt necesare. Pentru că dacă nu, nu aveam consens și acord. Deci trebuia să dăm formă tuturor acestora, dar fără a pierde din vedere niciun, niciunul din blocurile astea. Și până la urmă asta am făcut noi, le-am adus pe toate împreună, într-un spirit de transparență, de încredere, cum s-a și spus. Și până la urmă voi uh, înmâna un ciocănel domnului Schulz imediat, care a devenit uh, ciocănelul cel mai celebru și e rar ca la conferințele internaționale, până la urmă, toată lumea să se îmbrățișeze, dar n-a fost ceva convenit dinainte. Am avut sentimentul că am avut un an foarte dur, periculos, complicat și pentru poate prima oară, datorită muncii tuturor, până la urmă am obținut ceva care să permită nu doar generației noastre, ci și generațiilor viitoare să, să trăiască mai bine. Și cum s-a spus aici, sigur că sunt împrejurări care nu se vor întâlni în fiecare zi, ba chiar poate unice în viața noastră. Deci mulțumesc tuturor că ați contribuit la ele. Mulțumesc, domnule ministru. Dezbaterea se încheie aici.